People seem to be in a very good mood this Toată lumea pare bine dispusă în această dimineață, lucru care mă bucură. <clears throat> Însă, haideți să povestim mai târziu puțin și acum să trecem la ordinea de zi. Suntem la patra întrunire a comisiilor reunite, AFCOPETI, privind investigația strategică a ombudsmanului, privind uh, transparența discuțiilor legislative în organismele pregătitoare ale Consiliului Uniunii Europene. <coughs> Proiectul de ordine de zi a fost trimis membrilor ambelor comisii parlamentare. Dacă nu sunt obiecții, putem considera agenda adoptată? Nu sunt obiecții, se adoptă atunci agenda. the approval of the minutes of the meeting of 24th of September can be deemed approved. Procesul verbal a întrunirii din 28 de septembrie se consideră aprobate și procesele verbale, fără obiecții. Trecem acum direct la vot. Have inserted your cards in the machines? Yes, it seems so. Sper că aveți cartele de vot. Haideți să votăm atunci investigația strategică a ombudsmanului privind transparența discuțiilor legislative în organismele pregătitoare Consiliului Uniunii Europene. Raportor Iolainen, prezent, nu probabil pe drum, și Iana Tum, Iana Tum e aici. <clears throat> Haideți să începem. Amendamentul 20. Pentru împotriva abțineri se aprobă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 26 pentru împotrivă abțineri respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru. Nu, spre doamna președintă, compromisul 8 urmează. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua a amendamentului 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 retras, 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, vreți să verificăm 56. Deschidem votul electronic pentru verificare la 56. Votul este încă deschis. Acum închidem. Respins. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm la 61. Deschidem votul pentru verificare. Peter votează numai pentru astăzi. Închidem acum votul. Respins, ne pare rău Peter. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 a fost retras, trecem la compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 tocmai a fost adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 in favor, against. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 92. Verificăm 92. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Trebuie să ridicați mâna mai limpede. 92 se adoptă, dar vă rog, ridicați mâna. Când am spus cred că se adoptă, erau două, trei mâini ridicate, cum să știu altfel. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Exemplu, viorare de dimineață. Așa, și alternați mâinile, e și mai bine. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. <clears throat> Și acum votăm proiectul de raport formă integrală, vot electronic, votul este deschis. Închidem votul. Un rezultat extrem, extrem de bun. Felicitări celor doi raportori și vă mulțumesc pentru că ați făcut o treabă minunată. N-am, terminat. the chair of the AFCO committee, Danuta ah. Hübner. Are cuvântul doamna Danuta Hübner, președinta Comisiei AFCO. Doresc doar să vă mulțumesc pentru cooperarea extraordinară între cele două comisii parlamentare. N-am fost într-o comisie la care președintele a făcut să nu participe la întregul proces. Important însă e rezultatul acestui vot pentru care vă mulțumesc. Când două comisii colaborează în baza regulii 55, uneori cooperarea nu merge așa de bine cum a mers acum, probabil pentru că a fost o temă importantă, o temă care ne-a unit pe, pe noi din comisii, din grupuri politice Vă aduceți aminte când a fost la prima întrunire comună, eram sub președinția austriacă, ne-am, ne adresăm deja Consiliului acest raport și am avut un angajament pozitiv din partea austriecilor, măcar de a demara reflexia pe această temă și de a comunica Consiliului că se pot îmbunătăți foarte mult în materie de transparență, prin urmare e foarte bine că am reușit înainte de finele acestei legislaturi să, să fim uniți pe această temă și să lăsăm ceva în urma noastră și anume un angajament al instituțiilor europene pe calea de pline transparențe și pe calea mai bunei înțelegeri a Europei de către cetățeni prin această strategie. Vă mulțumesc tuturor că, iată, am avut ocazia să lucrăm împreună și sper că viitorii membri ai comisiilor noastre vor continua să coopereze într-o manieră la fel de exemplară. Mulțumim foarte mult, Danuta, și vă mulțumesc tuturor. Comisia PETI și-a făcut treaba, am cooperat cu Comisia AFCO îndeaproape <clears throat> și am reușit să facilităm o bună legislație și cooperarea între președinții de comisie a fost foarte bună, vă mulțumesc. Acum uh, aveți câteva minute să părăsiți sala, dacă nu rămâneți și vă doresc o zi cum nu se poate mai bună.